Stimați colegi, cred că trebuie să începem. And I switch over to... Și acum trec la limba germană. Cred că nu trebuie să-i pedepsim pe cei care au ajuns la timp, prin urmare, haideți să începem ședința și începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. V-am informat deja că discuția cu cei doi comisari, Navracici și Oettinger, a fost ștearsă de pe ordinea de zi. Asta pentru că ambii comisari, din păcate, nu mai au timp să ni se alăture astăzi, dar ne-au asigurat că vom putea conveni o altă dată pentru acest schimb de opinii. Și acum vă întreb dacă există obiecții la ordinea de zi astfel modificată sau comentarii. Nu, se pare că nu. Prin urmare, ordinea de zi este adoptată în forma sa actuală. Trecem la 2, aprobarea proceselor verbale. Procesul uh, verbal al ședinței din 22, 22 octombrie va parvenit, se află în dosarele dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă există comentarii. Nu, se pare că nu. Prin atunci, ă, prin urmare, vă propun să considerăm acest proces verbal ca fi, ă, fiind adoptat atâta timp cât până la finele ședinței de astăzi nu apar comentarii. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, comunicări ale președinției. Beneficiem de interpretare în franceză, engleză, germană, franceză, Uh, slovenă, bulgară, etc. Și uh, încă o dată vă aduc la cunoștință faptul că ședința noastră este transmisă pe internet. Deciziile con- coordonatorilor din 20 noiembrie v-au fost transmise prin e-mail pe data de 22 noiembrie uh, aceste procese verbale sunt considerate a fi adoptate pentru că până pe 26 uh, noiembrie nu s-au uh, manifestat niciun fel de comentarii. L-aș fi salutat astăzi pe domnul Boguslav Zunic, care îl înlocuiește pe colegul Bogdan Venta. Știți prea bine că domnul Venta, din fericire pentru el, și din fericire pentru orașul din care provine a fost ales uh, primar deci îi urăm toate cele bune. Regretăm, bineînțeles, că ne despărțim de domnul uh, Venta, dar uh, iată, domnul Sonic, înlocuitorul său, nu este alături de noi astăzi, prin urmare nu-l putem saluta, o să-l salutăm data viitoare. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Vom vota un aviz legislativ. Este vorba despre avizul nostru pe tema programului Drepturi și Valori, Comisia noastră a obținut o serie de drepturi pe tema aceasta. Asta deoarece programul acesta va cuprinde vechiul program Europa pentru cetățeni. Doamna Ghiomi este raportoarea noastră. Știu că negocierile cu Comisia Libe nu sunt chiar atât de lipsite de hibe, dar uh, sper din tot sufletul ca pe parcurs situația să se îmbunătățească. Sylvie, vrei să mai adau- adaugi ceva? Bine, ai cuvântul. Euh, la Mulțumesc. Voi fi destul de concisă ca să nu pierdem vremea. Mulțumesc întâi uh, colegilor pentru cooperarea excelentă, inclusiv echipe administrative, pentru sprijinul acordat. Într-adevăr, ai dreptate. Discuțiile au fost uh, destul de complicate cu Comisia Libe și temerea mea cea mai mare, pe care încerc să uh, o dau deoparte, o să vedem, este că, de fapt, Comisia încearcă să reducă uh, segmentul deja restrâns uh, acordat fostului program uh, Europa Cetățenilor în cadrul noului program. Este cu adevărat un risc asupra căruia trebuie să fim vigilenți, să nu se întâmple așa ceva, pentru că tot uh, ce este foarte important în actualul program, uh, acțiunile pentru memoria istorică, înfrățirile, să rămână posibile și să continuăm să vorbim și în lunile următoare, mai ales acum în perspectiva viitoarelor alegeri europene, în așa fel încât aceste uh, axe să poată continua. Aceasta este miza și acum cred că și în Comisia Libe perspectiva este mai clară asupra acestor aspecte. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Mulțumim foarte mult. Săptămâna trecută am avut o discuție cu președintele de la Libe și am încercat să-i explic cât de important este programul acesta pentru comisia noastră. Speram că președintele, pe baza argumentelor mele, va reuși să-și sensibilizeze colegii. Trecem la vot. Însă, începem cu compromisul 1 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 128. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 și 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar uh, mi-ar plăcea să verificăm. Votul s-a deschis. 159. Votul s-a închis. Se adoptă 9 la 7. 160 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 161 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 162 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 163 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 168 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost respins, dar verificăm. 168. Votul s-a închis. Respins cu 9 voturi împotrivă, 7 pentru. 169 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 170 și 171 identice pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, dar verificăm. 172. Botul s-a închis. 10 împotrivă, 6 pentru, respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 180 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri. 199, verificăm. N-ați prea ridicat mâinile. Votul s-a închis. Mulțumesc, 16 <laughs> pentru 0 împotrivă, se adoptă. Deci vă rog frumos să ridicați mâinile. 200 pentru Împotrivă. Abțineri. Verificăm. <laughs> Nu ajută nimic. 200. <laughs> Votul s-a închis. 9 împotrivă, 7 pentru, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 abțineri, respins. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 224 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost respins, dar verificăm. 224, deci. Votul s-a închis. 9 voturi împotrivă, 7 pentru, respins. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 44. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 12 voturi pentru, 4 împotrivă se adoptă. Îmi pare rău, nu am reușit să întrevăd rezultatul. 45 pentru, împotrivă. Abțineri, respins. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bine, verificăm. 61. Votul s-a închis, 11 pentru, 6 împotrivă, se adoptă. Îmi pare rău, din nou n-am reușit să văd. 21, compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm atunci amendamentul 70, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 11 pentru, 6 împotrivă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 87. Votul s-a închis. 9 împotrivă, 8 uh, pentru, respins. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, uh, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu știu ce vrea să însemne asta. 113 <laughs> pentru, împotrivă, abțineri, respins. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ajungem acum la votul final, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Geschlossen. Votul s-a închis. 16 voturi pentru, o abținere. Felicitări, Silvi, și mult succes la negocierile viitoare cu Comisia Libe. Sunt absolut convinsă că vei găsi o soluție care să fie pe placul nostru. Mulțumesc mult! Trecem imediat la punctul 5 de pe ordinea noastră de zi, este vorba despre analizarea, examinarea amendamentelor pe tema programului Erasmus. Raportor este colegul nostru Milan Sfer. 684 de amendamente au fost depuse. Astăzi vom face un fel de pas intermediar care nu este obișnuit pentru noi este obișnuit pentru alte comisii, deci examinarea amendamentelor nu este neapărat uh, în tradiția noastră, dar, dat fiind faptul că raportul este unul important, am uh, decis că această etapă a examinării amendamentelor ar fi utilă. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că votul din 22 ianuarie poate avea loc doar dacă în timpul uh, scurt care uh, rămâne la dispoziția noastră vom ajunge să ajungem la un consens. Dacă nu avem uh, acest consens, va trebui să votăm pe data de 22 februarie, așa cum stabilisem inițial. Vom vedea cum anume decurg reuniunile raportorilor din umbră iar acum îi dau cuvântul raportorului nostru. Domnule Sfer, aveți cuvântul. Hvala lepa za besedo. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru aceste explicații. dragi raportori din umbră, dragi membri ai comisiei, așa cum a spus doamna președinte, Multe dintre multe amendamente au fost depuse vis-a-vis -vis de raportul meu privind următorul uh, Erasmus Plus, mai exact 684 de amendamente. Deja v-am uh, trimis primele, prima serie de amendamente de compromis vinerea trecută uh, și o să, mai ave, uh, o să mai avem și alte reuniuni cu raportorii din umbră. O primă întâlnire va fi mâine, uh, și vom uh, dezbate primele uh, propuneri de compromis uh, care se referă la obiective, apoi uh, educație și formare, uh, tineret, uh, sport. Apoi vom discuta aceste lucruri și cu raportorii din umbră la Strasburg. Apoi vom avea încă o dezbatere privitoare la alte teme, uh, Uh, și sper că vom finaliza lucrările până la mijlocul lui ianuarie, astfel încât să putem vota pe marginea acestei propuneri pe 22 ianuarie. Am împărțit amendamentele de compromis în funcție de subiecte. Um, există un uh, amendament de compromis pentru uh, toate referirile și considerentele, și sper că uh, mă vei susține în uh, acest demers. Am uh, primit propuneri de la alte grupuri parlamentare și uh, în multe chestiuni suntem uh, de acord. Suntem de acord cu numele Erasmus Plus și majoritatea grupurilor sunt de acord cu un buget global. Majoritatea grupurilor sunt de acord cu actele delegate, dar va trebui să uh, stabilim detaliile mai încolo. În ceea ce privește distribuirea internă a fondurilor, aici trebuie să ajungem la un acord. Dar eu voi, vor veni cu uh, o serie de propuneri. Um, SND a relocat fondurile, a sugerat Mm, fonduri mai mari pentru anumite uh, uh, acțiuni, dar a dorit să uh, reducă fondurile pentru sporturi și acțiunile Jean Monnet. Dar acestea sunt foarte importante și asigură o mai mare participare din partea celor din medii defavorizate. De aceea ar trebui să sprijinim zona sporturilor. Acțiunile Jean Monnet sunt uh, importante, mai ales uh, în lupta împotriva eroscepticismului și de aceea ar trebui să se bucure de fonduri suficiente. vă pot asigura că pozițiile noastre nu sunt atât de diferite uh, și putem negocia realocările bugetare um, pe baza unor argumente solide. Unele grupuri au sugerat să se consolideze sprijinul pentru uh, parteneriatele, organizațiile și proiectele de mari dimensiuni. Dar să nu uităm că acest program Erasmus Plus își dorește să ajungă la programele cele mai mici, la organizațiile cele mai mici și de aceea sugerez să ne uh, mm, uh, îndreptăm în special spre acestea și aceasta a fost de fapt și intenția inițială a comisiei. Apoi, unii dintre eurodeputați sunt îngrijorați pentru că uh, ar dispărea uh, programele dedicate învățării uh, pentru adulți. Dar eu am uh, inclus aceste aspecte în amendamentul de compromis. Cred că trebuie să sprijinim aceste coaliții pentru că sunt eficiente, nu neapărat din, par- din cauza dimensiunilor lor. Apoi, în privința valorii europene adăugate, uh, am pus accentul în mod special asupra acestui uh, element în uh, raport. Unii au spus că eu nu aș fi de acord, nu aș sprijini activitățile locale. Ce încerc să spun este că tocmai nu toate uh, aceste activități trebuie să fie supranaționale. Uh, Sigur, programul în general este mai bine organizat de la nivel um, european decât la nivel național. Un program european ca Erasmus Plus trebuie să vină cu valoare uh, adăugată la nivel european și există mai multe căi de a atinge acest obiectiv. Uh, și, uh, bineînțeles, vom uh, discuta uh, felul în care sunt formulate aceste idei și sunt sigur că vom ajunge la un acord de compromis. Aș dori să scoatem definiția mobilității virtuale și să înlocuim aici cu activități virtuale. Trebuie să facem clar diferența între mobilitate um, virtuală și activități virtuale mobilitate fizică și activități virtuale. Sigur, sprijin activitățile virtuale, dar trebuie să avem definiții foarte clare. Sprijin de asemenea uh, învățarea uh, limbilor străine cu ajutorul tehnologiei moderne și uh, cu profesor limbile străine mi se par foarte importante și este important de asemenea să se învețe și uh, limbajul semnelor și uh, limbile uh, minorităților uh, uh, naționale atunci când acest lucru ajută mobilitatea. Trebuie să avem în vedere uh, efectiv participanții la program. În privința incluziunii, mă bucur că și alte grupuri sprijină ideile mele. Este o chestiune importantă și am introdus un articol separat privind incluziunea pentru a transmite un mesaj mai puternic. Sunt sigur că vom reuși să găsim soluții pentru a uh, avea o definiție bună pentru persoanele cu dizabilități. Sigur, mai sunt și unele lucruri ce rămân deschise. Uh, este posibil uh, ce putem face mai bine la nivel european și ce putem face mai bine la nivel național. Apoi, cum ne asigurăm că toată lumea are sprijinul necesar pentru a participa la Erasmus+. Plus? Un lucru care mă interesează în mod spirit, uh, special este că uh, aceste uh, granturi ar trebui adaptate la costurile reale ale uh, uh vieții. În amendamentul 584 puteți găsi mai multe informații. Plată egală pentru toți este uh, împotriva um, spiritului um, programului. Dacă adaptăm granturile la costurile vieții în diverse state membre, înseamnă că trebuie să adaptăm nivelul de finanțare. Nu ar fi just să oferim aceleași burse pentru cei care se duc să studieze în Finlanda și în România. Ar fi nedrept și, sigur, ar uh, descuraja uh, posibil participanți care altfel ar fi uh, solicitat granturi Uh, Erasmus Plus și sigur acesta nu este unul dintre obiectivele noastre. Prin urmare, nu aș uh, putea să sprijin o, uh, niciun fel de amendament care ar merge în această direcție. Nu voi introduce niciun fel de amendament care să uh, favorizeze sau să defavorizeze potențialii participanți din nordul și din sudul Europei. Apoi, Uh, participare. Sigur că nu poate să participe fiecare sportiv amator la uh, a, uh, acțiunea cheie numărul 1. Am avea nevoie de fonduri de 100 de ori mai mari. Putem să îi uh, includem doar pe antrenori. Dar aceștia pot să uh, influențeze și pe uh, cei din jurul lor sportivii au um, um, cariere duble și nu putem ca toată lumea să um, folosească fonduri din acțiunea k 1. De aceea sugerăm să ne concentrăm asupra, uh, în, în, am dorit de asemenea să ne concentrăm asupra adulților cu uh, un nivel scăzut de competențe. Uh, însă a sugerat includerea acestui grup la acțiunea cheie 2, dar eu sugerez uh, totuși ca acest grup să fie inclus în acțiunea cheie 1, dar bineînțeles putem dezbate acest subiect. În privința dimensiunii internaționale, așa cum vedeți, uh, și alte țări trebuie să aibă acces la acest program, pentru că acest lucru ar putea să ajute țările terțe, țările în curs de dezvoltare și astfel am putea să răspundem și unor provocări naționale și globale. În concluzie, aș dori să uh, le mulțumesc lui Marcus și uh, Petrei pentru uh, sprijinul acordat și pentru faptul că m-au ajutat să pregătesc aceste amendamente de compromis. Mulțumesc! Vă mulțumim, vă mulțumim foarte mult, Milan. Cristina Libacica ar trebui să ia cuvântul acum, însă deoarece trebuie să se dedice în momentul de față întru totul familiei sale, am fost uh, dispusă să preiau uh, calitatea de raportor din umbră în numele ei, cu acordul coordonatorului nostru, doamna Costa. Îi urez uh, mult multă energie și, și multă forță colegei noastre în momentele acestea dificile. Așteptăm să ni se alăture în curând uh, înapoi în sânul Parlamentului European. Vreau să mulțumesc, bineînțeles, pentru toate eforturile făcute. Vreau să mulțumesc și secretariatului, colaboratorilor noștri. Cred că facem pași înainte, avem deja primele amendamente de compromis și uh, în cele ce urmează aș vrea să mă concentrez pe patru puncte esențiale din punctul meu uh, de vedere. E drept că abia săptămâna trecută am preluat această, acest rol, deci n-am analizat uh, cu mare atenție toate amendamentele, dar o idee am despre ce se se vorbește. În ceea ce privește bugetul, cred că nu avem cine știe ce diferențe fundamentale pe tema aceasta și cred că vom uh, găsi o cale comună. Majoritatea pare să fie în favoarea stabilirii unor procente minime și mi se pare că este calea rațională. Am câteva temeri legate de includerea măsurilor Jean Monnet în uh, capitolul uh, uh, formare generală. Până în momentul de față, măsurile Jean Monnet aveau un, erau de sine stătătoare, aveau un buget unic alocat. Nu știu în ce măsură incorporarea a acestor măsuri în formarea generală uh, Uh, este neapărat o idee foarte bună și capitolul 7 uh, este structurat în așa fel încât se concentrează pe educarea europeană. Uh, avem cele șapte sedii care ar trebui să fie ceva deosebit și tocmai de aceea mi se pare că limitarea aceasta bugetară este una logică. În ceea ce privește costurile administrative pentru agențiile, agențiile naționale, mi-aș, mi-ar plăcea să rămânem la 3,4%. N-aș vrea să scădem aceste costuri, uh, cheltuielile administrative la 3,2%. Uh, um, aceasta ar fi propunerea Comisiei Europene. Uh, Cred că ar fi greu să explicăm agențiilor naționale că, iată, le dăm mai puține fonduri la dispoziție, dar în același timp uh, ne așteptăm la mai multe din partea lor. Deci, tocmai de aceea, acești 3,4% ar trebui să rămână aici. După aceea mai există o serie de noi idei de program, idei de program în acest Erasmus+. Plus, dar pentru mine aceste idei sunt mai degrabă o cutie neagră avem, am uh, solicitat câteva miliarde de euro, o sumă cât se poate declară, dar nu știu cât de clar e faptul că vom primi această sumă la finele negocierilor. Și dacă nu vom primi acest buget pe care l-am solicitat, atunci eu sunt de părere că trebuie să fim capabili să mai discutăm despre aceste noi proiecte propuse. Mă refer la universitățile europene, inițiativa de excelență în formarea profesională, etc. Ei bine, ideile acestea din propunerea comisiei îmi par a fi insuficient descrise și Iată, se pare că nici comisarul nu consideră că e necesar să facă publicitate în fața comisiei noastre pentru aceste, aceste proiecte. Atâta timp cât universitățile europene nu sunt descrise negru pe alb și să nu uităm că avem o fază uh, pilot acum pentru universitățile europene, deci atâta timp cât nu avem uh, o descriere clară, cred că trebuie să blocăm fondurile și odată ce faza pilot se va fi încheiat, odată ce vom fi primit toate informațiile necesare din partea uh, Comisiei Europene, să luăm o decizie finală. Eu am tot discutat uh, cu experții, am întrebat ce anume înseamnă o universitate europeană și până la urmă părerile pe care le-am uh, luat la cunoștință au fost foarte divergente. Deci avem nevoie de o claritate pe tema aceasta dacă e să finanțăm așa ceva. Același lucru se aplică și în cazul inițiativei Discover EU, Descoperă Uniunea Europeană. Măsurile uh, încununate de succes care uh, îi vizau pe tineri până în momentul de față n-ar trebui să fie periclitate de acest proiect. Deci, și în plus, consider că detaliile acestui, acestei inițiative ar trebui să fie cât se poate de clar uh, incluse în text. Mie mi se pare că deocamdată această inițiativă nu este suficient uh, de detaliată. Pe de altă parte, inițiativa aceasta ar putea să fie ar putea să fie combinată cu alte inițiative care deja sunt, uh, sunt în curs, uh, spre exemplu capitala europeană a culturii, etc., etc. Deci, Pur și simplu a da bilete așa gratuite mi se pare o idee proastă, dar de fapt știți foarte bine că aceasta este părerea mea. Chiar dacă alegerile bat la ușă, nu ar trebui să dăm dovadă de lipsă de rațiune când uh, vine vorba de fondurile contribuabililor europeni incluziunea, da, este importantă, dar din punctul meu de vedere incluziunea trebuie să fie să fie înțeleasă într-un sens larg. Cred că toți cei care nu au avut ocazia de a accesa aceste programe până în momentul de față ar trebui să primească această posibilitate. Deci, tocmai de aceea, când vine vorba despre incluziune, trebuie să fim foarte atenți la fo- formulări, dar de altfel cred că pentru Corpul de Solidaritate am găsit niște formulări foarte potrivite care cred că s-ar preta și în acest context. Aceeași același salariu pentru aceeași muncă. Milan, vorbeai despre amendamentul 584, dar nu vorbim aici despre participanți, ci vorbim despre personal, despre personalul care se ocupă de aceste proiecte. Trebuie să ne asigurăm că cei care se ocupă de proiecte în diversele state membre sunt tratați în același fel, indiferent de uh, statul în care se află dar cred că vom găsi și pe tema aceasta o soluție. Și ai mai vorbit și despre valoarea adăugată europeană. Ei, sunt uh, cam uh, sunt uh, cam uh, sunt cam uh, sau am dubii când vine vorba despre valoarea aceasta adăugată europeană. Când vine vorba despre CFM, întotdeauna cerem valoarea adăugată europeană, dar când vine vorba despre proiectele și programele în sine, ar fi cazul ca formulările noastre să fie exacte, să coincide, să fie consecvente, să nu avem uh, cine știe ce definiții ale acestei valori adăugate europene diferite în diversele proiecte, să nu avem uh, ceva la era Erasmus, uh, ceva care nu merge mână în mână cu definiția pe care am dat-o conceptului altundeva. Dar cu siguranță vom găsi un numitor comun. Aștept cu nerăbdare să colaborăm. Sunt absolut convinsă că vom ajunge la niște amendamente de compromis. Uh, asta cu atât mai mult cu cât suntem cu toții conștienți de faptul că trebuie să luptăm uh, acerb cu Consiliul în special în ceea ce privește obținerea fondurilor. Deci trebuie să fim conștienți de faptul că dacă nu sunt suficiente fonduri, atunci va trebui să ne asigurăm că ceea ce e finanțat uh, merită într-adevăr să fie finanțate. Deci trebuie să dăm dovadă de, de flexibilitate. Nu are sens să, să luăm bani de la ce funcționează în momentul de față doar de dragul unor proiecte noi. Dar cu siguranță ajungem la un numitor comun. Vă mulțumesc foarte mult! Și acestea fiind spuse, Mulți uh, raportori din umbră nu sunt prezenți astăzi, prin urmare îi dau imediat cuvântul lui Jill Evans, care este raportorul din umbră al verzilor. Jill, ai cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru um, munca sa și pentru că a inclus câteva din amendamentele mele în uh, um, soluțiile propuse, cum ar fi uh, ideea de a face referire la uh, caracterul inclusiv al programului. S-a uh, subliniat importanța acestui aspect și mă bucur de acest lucru, pentru că, așa cum știm cu toți, întotdeauna uh, uh, că multe din problemele din uh, um, programul actual este că tineri din medii dezavantajate nu consideră că acest program li se adresează și lor. E bine să ne aplecăm atenția asupra grupurilor marginalizate și să întindem o mână de ajutor uh, și altor um, grupuri decât cele care în, mod care în acest moment uh, solicită fonduri Erasmus. Uh, să, sprijinim și persoanele cu uh, dizabilități, persoanele din uh, cadrul minorităților. Foarte mulți oameni ezită să uh, solicite astfel de fonduri pentru că uh, se tem că mm, nu vor putea finanța restul uh, cheltuielilor și de aceea ar trebui să ne asigurăm uh, printr-un amendament că nivelul uh, de finanțare este uh, revizuit în mod constant, având în vedere uh, costurile um, din reale din prețurile reale din țara gazdă. Apoi este foarte importantă învățarea limbilor străine. E parte din Erasmus, dar aici includerea unor uh, limbi ale minorităților naționale, limbajul semnelor. Um, uh, este important uh, și uh, sprijinul uh, acordat uh, învățământului bilingv, apoi uh, traducerile în uh, limbile uh, oficiale. Uh, Ehm, chiar dacă acestea nu sunt limbi oficiale, eh, sunt doar limbi cooficiale ale eh, Uniunii Europene. Eh, apoi, ehm, învățarea limbilor străine cu ajutorul calculatorului nu ar trebui să înlocuiască învățarea cu profesori. Și ehm, Trebuie să fim atenți cu um, programele uh, de învățare uh, online și cu traducerile automate. Am depus și amendamente um, care să facă acest program să fie mai deschis, să putem face niște pași înainte și în să ne asigurăm că este cât de deschis posibil. Eu vin din țara Galului, care uh, este o, o zonă care trimite mulți participanți la Erasmus și dorim să continuăm, să avem posibilitatea de a face acest lucru uh, și în continuare după martie anul viitor. Uh, e mm, chiar o, și o dorință personală, a mea personală, dar uh, este important pentru mm, toată lumea ca mm, tineri din uh, întreaga Europa să vină în țara Galilor și în alte părți ale Regatului Unit. Am înaintat și un amendament uh, privind um, nivelul de finanțare din primul an al noului program um, finanțare mai, mai mare decât în 2020. Apoi, în ceea ce privește organizațiile locale uh, și sportul de masă, am menționat aceste lucruri în amendamentele mele. Uh, făcând referire la grupurile comunităților locale, uh, Uh, și um, echipele de amatori, um, grupurile care uh, se concentrează asupra unei, um, unui stil de viață sănătos uh, și nu aș vrea să avem aici niciun fel de neînțelegeri, dar bineînțeles vom discuta în mai mare detaliu aceste lucruri în reuniunile noastre viitoare. Mulțumesc. Atunci întreb acum comisia. Comisia, dacă dorește să intervină. Thank you, Chair, and thank you. Mulțumesc, uh, doamna președintă, mulțumesc și domnului Zver pentru acest proiect de raport pe marginea acestui proiect de regulament care, iată, suscită un număr foarte ridicat de amendamente și uh, sigur că apreciem toate eforturile pentru găsirea unui acord. Salutăm deci toate eforturile depuse în cadrul Parlamentului European pentru îmbunătățirea acestui raport. Ne bucurăm că să vedem că sunt atâtea amendamente și că avem o anumită convergență în ce privește abordarea pentru noua generație a programului și de asemenea și noi credem că avem aici o oportunitate unică de a face ca acest program să fie și mai eficient și mai inclusiv și bineînțeles că vom face și noi tot posibilul pentru a atinge acest obiectiv. Acum, în ceea ce privește implicațiile anumitor amendamente care au fost depuse, o să le iau pe capitole. În ceea ce privește simplificarea, unul dintre obiective și pentru noi și pentru Parlament este să simplificăm uh, funcționarea programelor. Și asta a fost o solicitare uh, repetată din partea participanților de-a lungul anilor și în toate consultările cu părțile interesate. Noi totuși ne temem că unele dintre amendamentele uh, propuse riscă să ducă la o suprasimplificare. Sunt câteva anume în ceea ce privește specificarea anumitor grupuri țintă pentru anumite acțiuni sau direcționarea, predirecționarea anumitor fonduri. Aici, totuși, ehm, există un risc de a crea povară suplimentară asupra uh, participanților și e, nu este sigur că asta va ajuta programul să se poate adapta la noi nevoi emergente în anii viitori. Apoi, multe dintre amendamente e, reliefează grupuri specifice sau e, tipuri specifice de organizații. Noi nu credem că asta ar fi necesar, dar dacă ne gândim că noi din start încercăm să asigurăm un grad ridicat de incluziune în întregul program, spre exemplu, încă din uh, faza de concepere a acțiunilor uh, vom ajuta uh, organizațiile mici uh, de, mm, la fața locului să ac- aibă acces la programe mai ușor. Și de asemenea și formatele de mobilitate sunt concepute să fie mai flexibile, totul fiind făcut în așa fel încât să scădem povara administrativă și uh, asta include și uh, caracterul mai ușor de utilizat al instrumentelor. Totul, toate acestea în așa fel încât organizațiile acestea locale să poată profita, să se poată înscrie în aceste programe și, prin urmare, toate instrumentele din cadrul programului sunt redefinite pentru a le face mai ușor de utilizat, mai ușor de înțeles de către beneficiari și participanți, inclusiv la nivelul agențiilor naționale. De asemenea, încă ceva care revine în amendamente, programul anual de lucru, care este un instrument de referință important pentru toată lumea. Unele amendamente uh, Eh, propun să se adopte acest program prin acte delegate și nu acte de punere în aplicare. Noi credem că asta merge împotriva, împotriva articolului 299 din tratat și, eh, bun, trebuie să ne gândim și la chestiuni de natură practică. Știm că programele anuale de lucru și adoptarea lor de către pro, comisiile de program eh, trebuie să se alinieze cu calendarele universitare, în așa fel încât și studenții și profesorii să-și poată planifica anul. Și de uh, calendarul care uh, decurge din adoptarea prin delegate riscă să fie foarte întârziat, ceea ce ar pune grav în pericol eficiența programelor. Deci noi credem că practic uh, ar fi ceva uh, în detrimentul beneficiarilor și grupurilor vizate de program. De asemenea, în ceea ce privește numele programului, și noi credem că programul este suficient de bine cunoscut și uh, acum că s-a sărbătorit și peste tot aniversarea 30 de ani, credem că da, uh, oamenii uh, știu și au înțeles că Erasmus acoperă toate sectoarele și nu doar educația superioară. Deci acum noi credem că a venit momentul să renunțăm la acel plus de după Erasmus. Apoi să văd dacă mai rămas ceva de abordat. Da, legat de principiul uh, salariu egal pentru aceeași muncă. În cazul profesorilor uh, care lucrează pe un proiect comun, aș vrea să reamintesc că Erasmus finanțează rambursarea, rambursarea de cheltuieli și nu plătește salarii la bază. Bun, Rămânem, bineînțeles, la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări, pentru a intra uh, în orice amănunt mai tehnic. Cred că vom avea discuții și în zilele următoare uh, pentru a putea trece în revistă mai în detaliu um, amendamentele. Deocamdată vă mulțumesc mult pentru cooperare și uh, vă stăm în continuare la dispoziție. Suntem deschiși dezbaterii să facem în așa fel încât programul să ofere Uh, cele mai bune rezultate întregii comunități și beneficiarilor. Uh, Mulțumim foarte mult! În ceea ce privește simplificarea programului, cred că și Comisia mai are ceva de făcut pe tema aceasta. Am primit de curând uh, un exemplu din partea unei agenții naționale. Toate proiectele trebuie să semneze o declarație de, de, pe proprie răspundere de, conf, uh, de confidențialitate. Ei bine, declarația aceasta are acum șase pagini. Inițial avea doar două pagini. Îmi pare rău, aceasta nu este simplificare, ci din potrivă complexificare și nu asta ne dorim. Și încă ceva, nu știu dacă ați participat la discuția pe care am tot purtat-o pe tema actelor delegate. Să știți că noi nu ne opunem actelor de punere în aplicare atâta timp cât e vorba despre, punerea, despre partea tehnică de aplicare a programului. Deci când vine vorba despre aplicarea programului, nu avem nimic împotriva acestor acte. Dar când vine vorba de stabilirea unor priorități politice în programele de lucru, ei, noi considerăm că misiunea asta ne, reven, ne revine nouă, legiuitori, uh, legiuitorilor și vrem să fim implicați uh, în aceste eforturi prin intermediul actelor delegate. Am spus asta și uh, comisarului și șefului de unitate. Dacă comisar, comisia își dorește flexibilitatea, toate bune și frumoase. Dar Asta înseamnă că tot ceea ce am fi uh, inclus în eventualele acte delegate va fi inclus în actul legislativ și în corpul normativ. Și acum Comisia trebuie să se gândească ce își dorește. Flexibilitate, uh, în măsura în care Parlamentul European este implicat în programele de lucru și în actele delegate sau își dorește acte de punere în aplicare. Ei bine, dacă își dorește aceste acte de punere în aplicare, atunci uh, prioritățile politice vor fi trecute în textul normativ. Asta stă la dispoziția, acestea sunt op- opțiunile care stau la dispoziția comisiei și comisia ar fi trebuit să înțeleagă asta de la bun început, pentru că doar știe cât de mari sunt problemele pe care uh, le uh, are uh, Parlamentul European cu actele delegate atâta timp cât acestea depășesc punerea în aplicare a programelor. Silvia, vrea să intervii. Intanto ringraziare altamente il relatore e sono... Mulțumesc. Mulțumesc uh, raportorului, mulțumesc uh, și lui Petra, care a fost amabilă să o înlocuiască pe Cristina Libacica, care a pregătit foarte bine dosarul, dar care, din păcate, după cum știm, din motive personale, nu a putut fi prezentă astăzi. Doream de asemenea să mai adaug anumite lucruri. Eu cred că dezbaterea nu este încă finalizată și mă voi referi la o temă care este de interesul tuturor grupurilor politice. În primul rând, sunt și eu de acord uh, cu ideea că noua generație a programului Erasmus va pune accentul pe o, un grad sporit de incluziune. Este într-adevăr ceva important și Comisia are dreptate. Nu s-a făcut suficient până acum în acest sens. Însă, uh, persoanele cu mai puține oportunități, acea expresie fewer opportunity. E o expresie foarte generală. Aici putem vorbi de o situație economică, oameni um, cu origini din afara țării, probleme de sărăcie, etc. și așa mai departe. Dar trebuie să putem, să încercăm să reducem da, în ansamblu acești factori care pot fi conjugați și Mă bucur că um, grupul socialist uh, a reprecizat că și dimensiunea Erasmus Mundus, care merge și de la licență, master și doctorat. Acum, în ceea ce privește um, acțiunea Discover Europe, bun, noi nu vrem neapărat să se anuleze, există un proiect pilot, uh, Eh, dar bine, trebuie să găsim totuși o majoritate și sunt și eu de acord cu ideea că ar trebui totuși să mm, aibă o abordare mai axată pe caracterul educativ și să fie totuși ceva mai plauzibil. Pentru că este important că în ceea ce privește sinergia cu celelalte programe să fie o abordare mai structurată sigur că Comisia și propus acest lucru, ce deci a trebuit să existe o ajustare față de celelalte programe pe dimensiunea digitală, spre exemplu, și mm, trebuie să ne mai gândim și la competențele științifice, tehnice, etc. și de asemenea și la dimensiunea de parteneriate, mobilitate și încă o temă importantă chestiunea perspectivei. După obținerea unei diplome, la câțiva ani după aceea, se pune o întrebare. Sigur că avem niște diplome, trebuie să favorizăm o flexibilitate, să creăm niște pasarele. Și, bun, cred că uh, s-au făcut deja lucruri în această Um, direcție. Cred că, într-adevăr, acum este momentul să um, avem și acea abordare mixtă, să facem legătura și cu infrastructura digitală. Acum, în ceea ce privește actele delegate, aici sunt de acord cu doamna președintă, pentru că e ceva care ne interesează foarte mult în calitate de parlamentar. Care este rolul politic al Parlamentului, precum și al Consiliului? Actele de punere în aplicare, bine, în anumite cazuri, sigur că da, se, e de înțeles, dar când vine vorba de modificări, de adăugarea unor noi obiective, aici trebuie să fim și noi implicați. Luigi Morgano. Mulțumim, domnul Morgano. Grazie, grazie, sarò brevissimo. Innanzitutto mi spiace, ma non ho avuto il... Mulțumesc. Foarte pe scurt, îmi pare rău, eu am primit abia acum amendamentele și Bun, și uh, sunt anumite aspecte că în amendamentele le-am primit încă, abia vineri au fost făcute. Acum, dacă totuși uh, intervine, au cuvântul, uh, aș vrea să mă refer la două lucruri. Mai întâi, formarea profesională. Văd o anumită atenție din partea raportorului pentru a se utiliza posibilitatea ca Erasmus să fie folosit aici rest sunt lucruri deja cunoscute, ar fi mai degrabă niște aprofundări. Pentru că, cu siguranță că și aici este vorba de faptul că situațiile sunt foarte diferite de la o țară la alta și trebuie să putem ține cont de aceste uh, diferențe. Apoi, în ceea ce privește poziția, uh, proiectul de aviz al raportorului și uh, Uh, votul de care a loc ceva timp în urmă. Să nu uităm că în regulamentul actual al programului Erasmus se vorbește despre dialog uh, intercultural, uh, despre tineret, dar nu se vorbește și despre necesitatea dialogului interreligios, care de fapt este legat de dialogul intercultural. Și acum Uh, bun, asta este situația pentru perioada 2000 uh, în curs, dar mie mi se pare ceva foarte important și sigur că și aici pot exista diferite poziții, însă mm, tot în aceleași motive pentru care se știe că am avut anumite greutăți în cadrul discuțiilor între grupuri, aș vrea totuși să insist aici pentru că ar fi bine să putem primi un răspuns, e ceva important. Mulțumesc. Scuza, e faccio riferimento per evitare problemi di natura. C'è il... Bun, și aș vrea să fac o trimitere, ca să fie foarte clar. Uh, Tratatul de la Lisabona, la articolul 20 și de asemenea articolul 22 din Carta Drepturilor Fundamentale este foarte clară în această privință. Deci mă refer la niște texte fundamentale. Gut, das werden wir dann. Bine. Deci uh, asta va trebui să discutăm cu siguranță. Milan. Hvala lepa, predsednica. <clears throat> Ce začnem zadnjim... Mulțumesc, doamna președinte. Bun, o să încep prin răspunde domnului Morgano, ultima intervenție. Mie mi s-a spus că amendamentele dumneavoastră au fost incluse și acceptate, deci propunerea aceea de menționare a dialogului intercultural și interreligios. Deci e o propunere de a se include ceva cu care nu cred să fie vreo problemă. Însă, da, putem observa că încă mai sunt uh, multe chestiuni uh, uh, în discuție, chiar dacă putem găsi și multe puncte de acord. Mai ales trebuie să vedem cum anume negociem cu celelalte instituții, nu? Dar, bun, oricum, mai avem încă cel puțin două reuniuni ale raportorilor din umbră și încă trei reuniuni la nivelul grupului de experți. Deci, mai încercăm să rezolvăm toate aceste dileme. Sigur, sunt și aspecte mai polemice mm, pe alocuri, dar eu cred că vom fi capabili să găsim un compromis, să, să nu ne încăpățânăm și sunt sigur că toată lumea va reuși să fie constructiv în acest dialog și E adevărat că oricum sunt probleme, aspecte importante și tocmai de aceea e necesar să găsim un compromis la masa de discuții și sper că și uh, grupul de experți va reuși să se achite de sarcinile care revin până la jumătatea lui uh, ianuarie. Bun, aș putea încerca să răspund la anumite întrebări, la anumite comentarii, însă nu cred că e momentul potrivit acum. Pentru că mai degrabă, începând de mâine, la nivel de experți, vom putea vorbi despre asta. Acum, um, adăugarea, valoarea adăugată europeană este o abordare comună în toate uh, aceste programe și cred că este o abordare bună. Pentru că aici vorbim despre educație, despre tineret, programul Erasmus, deci sunt uh, abordări soft și sigur că e foarte greu să vii aici cu niște algoritmi de evaluare, cu niște criterii care pot fi cuantificați într-un tabel cu cifre. Cred că aici trebuie să luăm mai multe dimensiuni în considerare. Sigur că dimensiunea europeană trebuie să ținem cont de ea într-un fel sau în altul. Și asta nu înseamnă că trebuie să încercăm să separăm cumva programul la dimensiunea europeană, Erasmus, și apoi ce se întâmplă la nivel local. Nu, despre asta este vorba. Apoi, principiul plată egală pentru muncă egală. Eu cred că există un acord asupra înțelesului acestui principiu în rândul nostru și Cred că ca să putem ajunge la un acord în cadrul comisiei noastre și ca să putem apoi discuta și despre buget, care este o chestiune mai dificilă, va trebui să discutăm și cu celelalte instituții europene. Și, bun, adesea auzim că investițiile în educație și în tineret sunt cele mai uh, eficiente pentru viitorul uh, Uniunii, că raportul cost-eficiență este dintre cele mai ridicate. Sper că acest mesaj este uh, asumat de toată lumea. În orice caz, vă mulțumesc tuturor pentru intervenții, observații și aș spune că sunt un, un pic îngrijorat, însă pe de altă parte cred totuși că vom putea ajunge uh, la un acord și la un compromis. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumim frumos. Sunt absolut convinsă că vom reuși să ajungem la un rezultat. Vom da dovadă de rațiune, colegialitate. După cum am spus, aștept uh, cu nerăbdare colaborarea strânsă cu dumneavoastră și, după cum mai spuneam, uh, cu siguranță confruntarea cu uh, Consiliul va fi una mult mai dură decât confruntările acestea dintre noi. Și, de altfel, am învățat că atâta timp cât venim în fața Consiliului cu o poziție clară, clar cristalizată, avem uh, câștig de cauză în negocierile cu ei. Bine, vă mulțumesc. Acesta fiind spus, am ajuns la finele ședinței noastre de astăzi. La diverse, nu văd să existe aporturi, comentarii. Vă atrag atenția că ne vom întâlni pe data de 21 ianuarie, luni, de la orele 15 și în 22 ianuarie vom avea o zi completă de lucru. Mulțumesc foarte mult interpreților. Vă urez tuturor o vacanță de iarnă plăcută. Da, oricum, pe majoritatea dintre dumneavoastră vă voi revedea săptămâna viitoare la uh, Strasburg. Multă energie și să ne vedem cu bine!